Merci. Wir beginnen. Ich äh, weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge. Începem, nu știu în ce ordine vom parcurge lista noastră. Avem niște oaspeți foarte interesanți. Doamna profesoară Helga Novotni, președinta Consiliului European pentru Cercetare și domnul Menlit, președinte a Consiliului și domnul Matthew, care de asemenea va veni cu informații în ceea ce privește agenția executivă. Sper că am reușit să dau citire titlurilor așa cum se convine. Vă salut! Nu știu în ce ordine vom începe. Doamna profesor va fi prima. Ea este și cea nouă aleasă în funcție și de aceea ne bucurăm de prezența dânsei printre noi, bineînțeles și de cea celorlalți oaspeți, <clears throat> pentru a ne informa cu privire la situația actuală din cadrul Consiliului European de Cercetare. Vă rog, aveți cuvânt. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei ITRE, este o onoare pentru mine să fiu aici Cred că ultima dată când am avut onoarea să vorbesc în fața Comisiei ITRE a fost înainte ca acest Consiliul European să-și demareze activitatea. Așadar, încă o dată este o onoare pentru mine să revin aici. Dacă privim în urmă la ceea ce s-a întâmplat de la înființarea Consiliului European pentru Cercetare, <clears throat> asta va fi prima parte, iar apoi vom arunca o privire în viitor și vom avea un schimb de opinii cu dumneavoastră pentru a vedea ce măsuri mai trebuie luate pentru a consolida această agenție, pentru a fi acea agenție de vârf pe care ne-o dorim. Până în momentul de față, Consiliul European de Cercetare a fost o, un succes și nu spun doar acest lucru, pentru că s-a bucurat de un răspuns uh, amplu în comunitatea științifică și în prestigioase cercuri de cercetare. Paradigma noastră, așa cum ne place să o numim, este faptul că promovăm pentru prima dată o competiție la nivel european în cercetare de vârf la frontierele cunoașterii, lucrul foarte apreciat. Am început cu un, uh, o schemă de finanțare inițială care asigură independența tinerilor cercetători. Acest lucru pentru că lipsa finanțării a fost, este în continuare motivul principal pentru care pierdem în continuare tineri de vârf care preferă să plece în Statele Unite sau în alte țări, pentru că acolo îi se oferă posibilitatea de a deveni independenți mai devreme. Noi vrem ca cei mai buni să revină în Europa, vrem ca Europa să fie un loc atractiv pentru a munci și cerceta aici. Cercetare la frontiere presupune sau înseamnă în același timp și descoperiri de ultimă oră, tehnologii de ultimă oră și sperăm că vom uh, parcurge și drumul spre inovații la frontierele cunoașterii. Ne bucură faptul că constatăm că am avut un impact în stabilirea de noi standarde de evaluare. Permiteți-mi să vă dau un singur exemplu. În ultimul număr al revistei Science s-a menționat Sistemul uh, polonez de evaluare a fost uh, considerat ca un uh, standard de vârf de evaluare. S-a constatat pentru prima dată și o competiție reală între universitățile din Europa. Rectorii, când se întâlnesc, vorbesc, uh, printre altele, și de numărul de granturi uh, primite. Și acest uh, lucru constituie o concurență, într-adevăr, sănătoasă între universitățile europene. Am trecut de o mie de granturi acordate de Consiliul European de Cercetare, așadar un număr mai mare de cercetători europeni încep așadar să uh, construiască împreună o comunitate europeană de cercetare la frontierele cunoașterii. Rezultatul uh, fiind și publicații uh, științifice care sunt preluate și de alte reviste. De asemenea, o serie de țări au contribuit și ele cu fonduri propriu pen, proprii pentru finanțarea unor cercetători tene, tineri pe care noi nu am reușit să-i acoperim cu finanțarea noastră. Permiteți-mi acum să mă refer pe scurt la provocările cu care ne confruntăm în ceea ce privește acordarea acestor granturi, care fac parte și din strategia 2020. Aici aș dori să vă reamintesc că cercetarea la frontierele cunoașterii înseamnă cercetare la ceea ce nu se cunoaște încă, presupune o serie de incertitudini. Este vorba de domenii care deseori uh, aduc rezultate neașteptate, care nu pot fi planificate și prevăzute. De aceea considerăm că este important să menținem o capabilități în acest domeniu, dar uh, să ne concentrăm prioritățile asupra cercetării de la bază spre vârf. Știu că în cercetarea de la limitele cunoașterii nu se pot stabili obiective clare, dar acești cercetători cu care colaborăm sunt deschiși uh, în ceea ce privește nevoile societății din care provin și integrează aceste nevoi în activitățile lor. Noi vrem să investim în oameni, în indivizi care au cele mai bune idei pe care îi finanțăm atunci când își încep activitatea pentru a putea să își consolideze munca de cercetători. A, finanțăm și uh, activitatea celor care și-au luat doctoratul pentru o perioadă de 2 la 12 ani după obținerea Uh, doctoratului. Am început să discutăm ce ne propunem în viitor și în momentul de față avem în considerare, luăm în considerare și așa numite medii creative care pot să se regăsească într-o serie de instituții europene care promovează activitatea de cercetare. Și ne angajăm să consolidăm poziția europeană la nivel mondial în ceea ce privește cercetarea. Atât în ceea ce privește partea științifică. Permiteți-mi acum să trec la partea administrativă. Aici trebuie să fiu foarte onestă. Începuturile nu au fost uh, foarte ușoare. Am trecut de prima fază, cea a copilăriei, să-i spunem așa. Acum am ajuns aproape la etapa de adulți. Dar trecerea la agenție executivă de la nivelul de structură integrată în cadrul comisiei a fost una relativ dureroasă, motivul fiind acela că o agenție executivă uh, se supune poate dictonului un model se potrivește tuturor, dar acest model nu se potrivește în realitate cercetării la frontierele cunoașterii. În iulie 2009 am trecut la acest stadiu, dar aici a trebuit să îmbinăm două culturi cultura științifică care se bazează pe încredere și cultura administrativă care se bazează pe control și dări de seamă. Și a fost o anumită ciognire între aceste culturi. Trebuie să admitem acest lucru. De aceea acceptăm faptul că acum trebuie să ne consolidăm structurile și colegul meu uh, <clears throat> ne va vorbi și despre Comisia de Evaluare, dar structura de conducere a Consiliului European poate că are anumite defecte din naștere, care constau pe de o parte în Consiliul uh, Științific, care stabilește strategia științifică. Aici suntem perfect autonomi, nimeni nu a încercat vreodată să ne influențeze, dar se pleacă de la premisa că se poate separa în mod clar strategia științifică de partea administrativă, ceea ce nu funcționează în practică. Administrația și strategia științifică trebuie să se îmbine mult mai mult decât fusese prevăzut în momentul creării Consiliului European pentru Cercetare. Consiliul având uh, misiunea de a stabili strategia științifică, nu are însă o personalitate juridică, ceea ce constituie o problemă și relația cu agenția științifică, și trebuie să-i mulțumesc în mod special lui Jacques Miquet, a fost una armonioasă datorită persoanelor cu care avem de-a face. Structura însă continuă să fie vulnerabilă pentru că depinde de persoanele care ocupă funcții cheie. Există de asemenea și o interfață complexă cu directoratul general din care ne-am desprins. <clears throat> Urmând recomandările valorii la termen mediu, încercăm să îmbinăm cele două culturi, administrativă și științifică. Suntem în proces, actualmente, Uh, procesul de recrutare a unui director care va fi director al agenției executive, uh, un cercetător care însă să beneficieze de experiență administrativă. Am încercat de asemenea să clarificăm rolul Consiliului Științific a agenției executive și a directorului, directoratului general din care ne-am desprins. Este un fel de menaj a și nu este foarte simplă situația. Am implementat uh, recomandările Comisiei de Evaluare la Termen Mediu cu privire la recrutarea membrilor comisiilor de uh, evaluare pentru acordarea granturilor și aici constatăm progrese. Pașii următori, urmând recomandările uh, Comisiei de Evaluare, se referă la defini, redefinirea relației dintre Consiliul Științific și Directoratul General, ceea ce înseamnă înființarea unor comisii permanente o mai mare vizibilitate pentru uh, Consiliul de Administrație a uh, Consiliului European de Cercetare, acces de plin la informațiile de care avem nevoie și așa mai departe, toate informații necesare pentru a ne duce la bun sfârșit mandatul. Și de aceea încercăm să trecem de la o cultură a controlului la o cultură a încrederii în care să fie respectată uh, nevoia de a justifica activitatea, dar Sper că vom beneficia și noi de o reglementare separată, pentru că în momentul de față funcționăm uh, în baza unei scheme care se bazează pe un contract, ceea ce nu este o modalitate ușoară de a oferi finanțări pentru cercetători și instituțiile care îi găzduiesc. Pe 2 martie, a avut o, loc o întâlnire a Consiliului uh, cu privire la concurență, care a venit de asemenea cu recomandări uh, recunoscute și de comisie. A existat însă o lacună în modul în care a reacționat comisia. Chestiunea discutată în această întâlnire a Consiliului cu privire la concurență și anume de a avea o nouă evaluare în luna iulie anului viitor pentru a vedea dacă măsurile pe care tocmai vi le-am enumerat au fost puse în practică, dacă ele au efectul scontat și dacă duc într-adevăr la această integrare dintre partea științifică și cea administrativă, integrare de care avem atâta nevoie. Asta deschide așadar uh, porțile pentru o nouă analiză, o nouă evaluare anul viitor pentru a vedea dacă recomandările existente sunt suficiente pentru a da Consiliul European pentru Cercetare structura de care are nevoie și dacă aruncăm o privire în viitor după programul de cercetare cadru numărul 7, sperăm că Consiliul pentru Cercetare va deveni o instituție permanentă. În momentul de față, durata sa de viață este limitată până în 2013. Ne dorim să devenim o instituție științifică sui generis, cu un buget propriu pentru a-și putea îndeplini misiunea și dacă ne uităm la structură, mă refer aici la articolele din Tratatul de la Lisabona, acestea ne oferă o anumită marjă de manevră pentru a opera ajustări dacă acestea sunt necesare. Acestea fiind spuse, doresc să vă mulțumesc pentru atenție. Ganz herzlichen Dank. Noi vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare detaliată. Propunerea mea ar fi ca mai întâi să ascultăm cele trei prezentări și după aceea să trecem la întrebări și răspunsuri. Domnule Matei. Mulțumesc, domnule președinte. Onorați membri ai Parlamentului, aș dori ca mai întâi să vă spun din ce poziție vă vorbesc și care este experiența mea în uh, calitate de raportor al acestei comisii. În, în primul rând, uh, trebuie să vă mărturisesc că atunci când s-a înființat uh, Consiliul European pentru Cercetare, atunci am fost oarecum sceptic. Pentru că eram convins că o potențială slăbiciune a acestei noi instituții ar fi tocmai evaluarea, procesul de evaluare a propunerilor de proiecte. Scepticismul meu s-a bazat pe propriile mele observații în ce privește alte programe pe care Comisia l-a derulat în trecut. Programe unde ne-am dat seama că procesul de evaluare nu este tocmai unul ideal v-aș mai spune că am fost invitat să uh, fiu raportor al acestei comisii pentru că uh, uh, am avut, am acumul, acumulasem o experiență semnificativă în domeniul cercetării în calitatea mea de președinte al Institutului pentru Universități Europene. Azi sunt un om liber și ceea ce vă spun azi este opinia mea personală și poate cea a Comisiei și nu a vreunei alte instituții, pentru că nu mai, nu mai uh, pot să uh, uh, afectez reputația niciunei instituții. Ei bine, după luni de investigații, de analiză, în baza unor audieri, a unor studii, a unor a consultării diferitelor foruri implicate, în această comisie am ajuns destul de repede la o concluzie foarte clară. În primul rând, constatăm cu satisfacție că acest Consiliu European pentru Cercetare este un succes, un succes adevărat. Și credem că este, este briliantul din diadema cercetării europene, dacă putem să spunem așa. Uh, credem că succesele ar, uh, obținute, obținute uh, în acest cadru ar putea să servească, spre exemplu, um, Comisia Europene în evaluările sale viitoare. Aș zice însă că având în vedere că un număr destul de mare de oameni și-au investit eforturile și răbdarea pentru acest, uh, acest succes, uh, succesul este, se și explică destul de ușor. Inițial uh, părea că programele aprobate de acest Consiliu erau, de fapt, programe care sileau într-o oarecare măsură, manieră artificială, cercetători de la nivel național să colaboreze unii cu alții. Și pentru că. Dar, uh, pe de altă parte, succesul se explică și prin faptul că, prin structuri de implementare dedicate, puteau fi alocați oamenii potriviți la locul potrivit. Acesta este, de fapt, miracolul care s-a întâmplat, pentru că așa doar au putut acești oameni să contribuie la succesul uh, de până acum al uh, activității Consiliului. Investigația noastră a arătat că, însă, pe lângă toate aceste succese, au existat și multe frustrări și, uh, și, și insuccese și insatisfacții. Și asta pentru motive dintre cele mai stupide. de exemplu, formalități de genul uh, solicitării ca anumiți cercetători uh, să-și uh, justifice existența, să-și demonstreze dorința de a participa la un proiect sau un alt proiect, a descurajat foarte mulți cercetători. Deci s-au impus foarte multe obligații care erau pur și simplu birocratice. Deci, um, însă, sistemul uh, de valoare al uh, unui proiect științific nu poate, uh, este, este la fel de bun pe cât de bune sunt criteriile pe care se bazează această evaluare. Pentru a obține cei mai buni evaluatori, trebuie să-i convingi că că sunt chemați uh, cu atât mai mult cu cât fac această activitate în mod onorific, să uh, servească mai bunele interese ale unei mari comunități. Și nu trebuie să vă spun uh, care a fost reacția acestor evaluatori la modul în care Comisia a Uh, uh, și-a făcut evaluările sale. O primă concluzie a fost, o concluzie a fost că uh, avem structuri neadecvate pentru evaluare. Pe de, alt, pe de o parte aveam evaluările, evaluatorii și apoi aveam, direct, aveam directorul general de la Digi Research. Și așa s-a creat o situație în care oamenii nu au vrut să colaboreze unii cu alții. Deci succesul se datorează faptului că până la urmă s-a colaborat, dar din păcate uh, au existat probleme structurale care au uh, uh, pus la gran încercare această colaborare. De aceea, nici nu putem spune că comasarea unor funcții ar putea fi o soluție pentru aceste probleme nici, nici um, modificările radicale de genul să reinventăm uh, toate aceste structuri, să le redesenăm, nu ar fi fost uh, de succes, pentru că știți uh, cât de greu se întâmplă așa ceva. Și atunci am încercat să urmăm o cale rezonabilă, spunem că, spunând că reforme, succesul nu va fi dat doar de uh, de reformele pe care noi le propunem, ci și de modul în care urmează să, și de spiritul în care vom face aceste reforme. Uh, întreaga construcție a acestei întreprinderi a fost extrem de fragilă, pentru că uh, exista un echilibru foarte precar între obiective și uh, mijloacele dispuse pentru atingerea obiectivelor. Pe de o parte am avut uh, domeniul inovării la limitele, uh, la frontierele cunoașterii și pe de altă parte am avut o structură administrativă extrem de rigidă uh, față de nevoile unui, unui mediu creator inovator. Iată cu ce am fost confruntați. Domnule președinte, v-am spus că voi fi foarte onest și vă spun că acest Consiliu European al Cercetării nu este o excepție. A spune însă că este o situație, e un caz cât se poate de fericit pentru un sistem nu prea fericit, momentan pus în aplicare uh, în baza unor uh, regulamente financiare care sunt uh, stricte și clare. Iar toate reglementările noastre financiare se bazează pe neîncredere se bazează pe faptul că toți beneficiarii uh, încearcă să ne înșele, toți beneficiarii încearcă să obține undeva un profit uh, necuvenit. Deci, așa ceva nu poate face uh, obiectul, nu poate constitui baza unui proces obiectiv de evaluare. Eu am fost auditat de zeci de ori anual, însă niciodată nu am fost evaluat ca organizație științifică. Dacă, nu știu dacă înțelegeți diferența. De aceea trebuie să ă, inițiem un procent de transformare care să țină cont de ce a fost a constituit succesul de până acum al ERC, adică că nu, nu au fost ă, condiționări ă, de ordin financiar de până acum, că exista o flexibilitate uh, că am, putea, am, am putut să uh, comasăm anumite uh, uh, funcții. Comitete de selecție va identifica uh, oameni de știință și pe viitor, dar va trebui să și ofere servicii de gestionare pentru activitatea acestora pentru că competiția peste tot este aprigă. De asemenea, am dorit și ne-am dorit și pentru viitor ca regulamentele și reglementările financiare să devină mai flexibile, astfel încât și aceea care în mod onorific desfășoară o activitate de evaluare să se poată concentra exact pe aspectele calitative ale activităților gestionarea uh, colectivului de uh, uh, științific și de, de evaluatori trebuie să se desfășoare după niște reguli mai acceptabile în, în contractele noastre. De exemplu, am propus utilizarea unor, unor sume și unor condiții forfetare pentru că sistemul de contracte actual este cel mai absurd uh, pe care ți-l poți uh, imagina. Ar trebui ca toate aceste contracte să fie transformate în contracte paușale, forfetare, să ne detașăm de această paradigmă a controlului și neîncrederii și să oferim încredere acestor, să-i motivăm pe acești oameni de cercetare și oameni de știință prin încrederea pe care le acordăm. multe, uh, multe programe nu sunt, uh, nu sunt girate de FP7 de RC pentru că există, se constată un, obiectiv insu, uh, un obstacol insurmontabil în ce privește îndeplinirea unor anumite formalități. Pe de altă parte, noi am putea să uh, uh, oferim finanțare în multe cazuri pentru aceste proiecte de cercetare. Eu sper că acest raport uh, pe care dumneavoastră uh, îl veți adopta în curând va fi și pus în aplicare și că uh, comisarul responsabil Potocinic va face tot ce este în putință pentru a se asigura că acest uh, raport într-adevăr este pus în aplicare. Mă bucur, pe de altă parte, și că peste doi ani vom avea un nou proces de evaluare. Nu trebuie să lăsăm ca această instituție să se complacă în timp într-o anumită rutină. Această instituție trebuie motivată, stimulată și cred că un proces de evaluare peste doi ani ar face foarte bine acest lucru. Și în concluzie, ne-am gândit să aplicăm o strategie a pașilor mărunți, dar dacă această ă, strategie nu se, nu-și demonstrează eficiența, atunci să trecem mai departe de, acest, ă, de această abordare. În comisia noastră l-am avut ă, pe Elias Zaruni, care a făcut o prezentare extraordinară. Este un de origine algerian, dar de cultură franceză, care a făcut o carieră fulminantă în Statele Unite Eh, când a venit la noi ultima dată, a, a condus o fundație care era de 20 de ori mai bogată decât ERC. El, chiar dacă eh, lucra în Statele Unite, eh, spunea cu convingere că trebuie ca și Uniunea Europeană, ca și Europa să aibă instituții comparabile care să care să promoveze cercetarea. Știm că uh, întotdeauna drăgușorul se ascunde în detalii, dar nu folosește deloc să creștem uh, fondurile de două, de trei ori. Nu. Trebuie să existe o organizare a cheltuirii acestor fonduri, o gestionare eficientă. Acum, RC are o agenție de executivă care gestionează fondurile. Dacă această agenție este suficient de autonomă, atunci credem că poate să-și, face, să-și facă treaba bine. Dacă însă această agenție vom constata că va fi doar uh, slujitor unei birocrații, unei structuri ierarhice mai mari, atunci putem să uităm uh, întregul demers pentru că nu se va ajunge la o recunoaștere internațională și nu va, nu-și va putea uh, exercita funcțiile pentru care a fost creată. Pentru că în Parlament întotdeauna reprezentăm politic uh, populația pe o perioadă stabilită în timp, sigur că nu putem uh, planifica lucrurile prea, uh, pe o perioadă prea îndelungată. Pe de altă parte, avem, aceste instituții au nevoie de timp mai mult decât ține doar o legislație uh, o legislatură parlamentară pentru a-și îndeplini uh, obiectivele. O instituție ca uh, ERC are nevoie de, de, de teren fertil pentru a se dezvolta în timp. Și de aceea cred că sprijinul pentru ERC ar trebui să fie nu unul pentru următorii 3, 4, 5 ani. Când vorbim de cercetarea la frontierele cunoaștere, nu putem vorbi de perspective de scurtă sau medie durată. Vorbim despre investiții pe termen lung și cred că uh, doar așa putem asigura ca și pe viitor ERC să uh, aibă același succese ca și până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste explicații clare, precise și directe. Cred că este util acest element în dezbaterea noastră și va da în același timp un impuls dezbaterilor noastre. Acum, ultima intervenție a domnului Meti. Domnule Meti, este așadar rândul dumneavoastră. Thank you, Mr. President. I'm just... Mulțumesc, domnule președinte.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 Ok. Merci. Iată. Bună ziua tuturor. E o plăcere să mă aflu aici, din mai multe motive, pentru că Parlamentul a votat pentru crearea acestei agenții, un factor de decizie în programele de cercetare, a votat și pentru crearea agenției executive a Consiliului European de Cercetare și răspund în fața Parlamentului pentru probleme bugetare, deci mă ocup de partea administrativă în directă legătură cu Parlamentul. Deci îmi face plăcere să vă prezint acest raport. Am mai multe mesaje subliminale pe care trebuie să vi le transmit. Primul, trebuie să vă spun ca și colegii mei că Consiliul este un succes, e un uh, început uh, foarte bun, încă tânăr, dar cu un debut uh, spectaculos. În al doilea rând, pe această structură, noi investim 7,5 milioane de euro și avem și un slogan, facem lucrurile mai bine, mai rapid și mai ieftin. În ceea ce privește viitorul, noi dorim ca uh, această agenție să fie un agent al schimbării în Uniunea Europeană. Ce vă voi prezenta astăzi? Fapte și cifre privind uh, evoluția agenției. Vă voi da și câteva exemple, deși este încă de vreme, dar cred că sunt convins că vom obține rezultate promițătoare. Voi spune câteva cuvinte despre felul în care Comisia și Agenția Executivă au primit uh, raportul uh, Comisiei de uh, Evaluare. Ca și entitate juridică, noi avem o structură identică cu cea a directoratelor generale din Comisie, de aceea vă prezint întâi acest organigramă. Aceasta este echipa de conducere. Toți uh, cei pe care îi vedeți aici sunt numiți uh, formal, oficial, în funcțiile lor. Aici avem o distribuție pe naționalități, pe, nu e nimic deosebit, dar Avem deja 20 de uh, naționalități prezente în uh, personalul nostru, o varietate de culturi care ne duce dintr-o parte în cealaltă a Europei. Suntem foarte mândri că două treimi dintre angajații noștri sunt uh, femei, ceea ce e un lucru bun. Și din uh, punctul de vedere al personalului temporar angajat, vedeți că vedeți, vedeți aici că Există o pondere mare a uh, ofițerilor uh, de, uh, cercet, de, uh, pentru programe de cercetare. Uh, am fost de acord că trebuie să avem o astfel de competență consolidată pentru a putea evalua proiectele. Am început practic de la zero. Vedeți aici că destul de repede am uh, reușit să avem un personal de 287 de persoane. Încă este o uh, dimensiune redusă, însă credem că în 2013 vom uh, ajunge să depășim uh, cifra de 389. Majoritatea angajaților sunt uh, personal contractant care se ocupă de sarcini administrative și munca auxiliară în timp ce angajații permanenți uh, se ocupă de uh, programele științifice. Din punctul de vedere al bugetului administrativ, un lucru important pentru Parlament, uh, vestea bună este că avem mai puțin de 3,5% din uh, Uh, buget uh, economisit, astfel încât acești bani pot fi retrimiși către burse de cercetare, către granturi, ceea ce nouă ni se pare o trăsătură foarte bună, pozitivă. Ce mai este interesant pe acest grafic, aș spune că salariile, uh, cazarea și Cheltuielile informatice reprezintă cam 85% din buget. În ceea ce privește procesul de evaluare, am uh, aplicat un uh, proces clasic de evaluare, adică am identificat uh, temele de lucru, dar am avut și câteva provocări. Vorba nu numai de cantitate mare, dar, de calitate mare, dar și un, de un volum mare de date. Am primit uh, pentru aprobare în jur de 6.000 de propuneri pe an și am uh, uh reușit să evaluăm aproximativ 19.000 de propuneri uh, în uh, ultimii 3 ani. Am uh, apelat la peste 1.000 de membri ai comisiilor de evaluare care reprezintă pentru noi o resursă foarte valoroasă și credem că vom ajunge să utilizăm încă o mie de specialiști care vor aduce experiență sporită în viitorul apropiat. Cum spuneam, acești membri ai comisiilor de valoare sunt identificați și recrutați de către Consiliul Științific al uh, Consiliului European uh, pentru Cercetare. Atragem oameni din întreaga lume de fapt, cam 10% dintre aceștia provin din afara Europei și acest lucru are mai multe trăsături pozitive. E vorba de o oarecare neutralitate din partea lor și asigură o conectare bună a specialiștilor europeni cu cei din întreaga lume. Unii dintre uh, membrii acestor comisii sunt laureați Nobel deci e mai bine pregătiți pentru activitatea lor. Tot din punctul de vedere al procesului de evaluare, 10 state membre ale Uniunii, ale Uniunii contribuie la uh, finanțarea anumitor proiecte de cercetare. Deci finanțează din fonduri naționale anumite, uh, anumiți cercetători uh, recomandați de către Consiliu S-a menționat, de exemplu, cazul Poloniei, de la care am preluat uh, o modalitate de, uh, de analiză, un model de analiză și acesta a fost uh, finanțat și pe plan național. Sigur că independența cercetătorilor ține de mobilitate. Pe partea stângă a uh, acestui grafic vedeți uh, Marea Britanie, un caz foarte interesant partea de sus seamănă puțin cu drapelul francez. Aici e vorba de uh, cercetători atrași să lucreze în uh, Marea Britanie, în timp ce în partea de jos a graficului E vorba de cercetători naționali. Uh, un alt caz interesant este cel al Elveției, care de asemenea atrage foarte mulți uh, cercetători uh, în comparație cu numărul naționalilor, propriilor cetățeni. E vorba până la urmă de politicile de cercetare implementate în fiecare stat membru. Și ca să vă dau o idee privind nivelul de atractivitate, aici aveți o hartă unde se văd numerele de uh, cereri de bursă care provin din țări din afara Uniunii Europene. Cam 5% dintre cei pe care noi îi finanțăm sunt uh, din afara uh, Uniunii Europene și majoritatea provin din Statele Unite. Sigur că ne-am bucurat să atragem și mai mulți uh, cercetători din țări în curs de dezvoltare, din țări uh, importante precum China sau Brazilia. Iată câteva cifre privind bugetul. După cum știți, bugetul nostru este 1,2 miliarde e cea mai mare uh, linie bugetară de acest an și crește în fiecare an cu în jur de 250 de milioane. Am uh, acordat uh, până acum 900 de granturi. Vom mai semna 600 anul acesta și acum trec la câțiva indicatori de performanță cheie pentru noi. Iată o comparație cu Fundația Națională pentru Știință din Statele Unite, un reper bun pentru noi. Aici se spune că 70% dintre uh, cei care depun solicitări sunt informați în legătură cu rezultatul, um, cu decizia care se ia în legătură cu cererea lor în șase luni. În cazul nostru, acest lucru se întâmplă mult mai devreme. Ne apropiem de o perioadă de două, trei luni în medie. Deci jucăm în aceeași ligă, cum s-ar spune. Și chiar uh, mai impresionant, impresionant uh, este faptul că am reușit să reducem perioada la care chiar intră banii. Uh, mă bucur că reușim să plătim 100% la timp. Nu, deci nu numai prefinanțarea, dar și costurile ulterioare. într-un termen de 14 până la 20 de zile. Și aș putea să vă mai dau și alte exemple. Uh, însă, aș putea să mă refer și la dificultățile pe care le avem în legătură cu uh, aceste plăți, mai ales când uh, cei care evaluează proiectele provin din alte state, precum Statele Unite. De când am devenit autonomi, am reușit să uh, eficientizăm procesul de plată și să uh, returnăm, uh, să, să returnăm avansul în 17 zile. Un exemplu pentru a ilustra ceea ce facem, am să vă vorbesc despre două proiecte. Primul în domeniul energiei, pentru că aici avem o provocare mare. Proiectul se referă la celule solare. Știți că problema acestor celule fotovoltaice este eficiența. Se folosesc semiconductori cu funcții multiple în acest uh, proiect care a fost derulat în Elveția. S-a încercat uh, decuplarea acestor funcții diverse îndeplinite de uh, semiconductori și s-a crescut uh, eficiența mm, conversiei de energie de la 11 la 15%. Un alt caz este mm, cel al uh, carburantului uh, folosit de autovehicule Hidrogenul în acest caz a fost studiat ca un uh, combustibil uh, durabil și curat. Aici uh, s-a reușit evitarea folosirii unor compuși chimici pentru eliberarea hidrogenului din apă. Iată aici câteva recomandări uh, pe care Comisia ni le-a făcut uh, cu amabilitate. În primul rând să recunoaște că este mare nevoie de dezvoltarea ulterioară a Consiliului European pentru Cercetare. Am uh, elaborat și noi un, o comunicare în octombrie anul trecut în care prezentăm un, o foaie de parcurs uh, și enumerăm obiective pe termen scurt și termen lung, ținând cont de faptul că este nevoie de minimum 2 ani pentru operarea unor uh, modificări uh, cerute. Suntem acum Uh, în uh, etapa în care am căzut de acord asupra modificărilor necesare care vor fi operate până în 2011. Uh, această integrare a aspectelor științifice și administrative și această uh, combinare a funcțiilor de director al uh, Agenției Executive și secretar general al Consiliului uh, European de Cercetare vor face ca această funcție să fie ocupată de un savant de reputație care să aibă și o puternică experiență administrativă. Se știe că foarte mulți experți uh, lucrează pe uh, bază de voluntariat, lucrează benevol. S-a uh, uh, căzut de acord că trebuie să se acorde mai mult uh, sprijin financiar acestui Consiliu Științific. S-a uh, înființat un comitet permanent independent pentru identificarea și uh, trierea proiectelor. Numirea directorului uh, Consiliului European de Cercetare este așteptată la jumătatea acestui an. Uh, După cum știți, um, cultura de reglementare și cultura financiară a Uniunii Europene nu este adaptată tipului de cercetare cu care noi ne confruntăm, uh, deci e nevoie de uh, o simplificare a finanțării pentru a asigura atractivitatea și accesibilitatea fondurilor europene. Trebuie proceduri simple, trebuie uh, consolidată și responsabilitatea, iar, iar agenția executivă este un, o modalitate eficientă de implementare a programelor. Sigur că această agenție executivă a devenit între timp o adevărată instituție. Și așteptăm uh, revizuirea regulamentelor financiare care este programată pentru luna iunie anul acesta, dacă nu mă înșel. Iată aici, uh, în continuare, câteva obiective cheie pentru dezvoltarea în 2010 trebuie să adoptăm o strategie pentru a atrage proiecte de, mm, din afara Uniunii Europene, trebuie pentru a dezvolta noi instrumente, pentru a dezvolta legături cu fondurile și cu organizațiile naționale de cercetare. În a doua fază vom pune accentul pe comunicare am mai spus deja, Parlamentul uh, uh, va fi, uh, este unul dintre partenerii noștri principali și de aceea vă vom invita la celebrarea mm, proiectului cu numărul 1000 finanțat de noi. Vă mulțumesc pentru atenție. Permiteți-mi să mulțumesc invitațiilor noștri ne presează însă timpul și de aceea vroiam să dau ocazia și colegilor noștri să vă adreseze întrebări. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Tsukalas, vă rog. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για δύο λόγους, όχι μόνο γιατί μου δίνω. Mulțumesc, domnule președinte. Din două motive, nu doar datorită faptului că mi-ați dat cuvântul, uh, ci și datorită faptului că constat cu mare plăcere că programul pe care l-ați elaborat în septembrie, la data respectivă spuneați că în această comisie se discută des chestiuni științifice și constat acum cu plăcere că vă respectați această promisiune. Mă bucură faptul că am avut ocazia să o întâlnesc pe doamna profesor Novotni. Anterior fusese membră a Consiliului European pentru Cercetare, actualmente președintă. În trecut am fost și eu director pentru cercetare în uh, Grecia, în țara mea, și mă bucură de asemenea și faptul că Consiliul Științific a fost uh, înființat și a debutat cu bine și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la acest uh, demers. Și trebuie lăudat și domnul comisar Potocnic, pentru că a reușit să pună în aplicare un lucru esențial, și anume îmbinarea inițiativelor din mai multe domenii. Mă gândesc la infrastructură, la mobilitate și diferitele structuri au acum posibilitatea să practice cercetare la nivel înalt. De aceea, mulțumirile noastre se adresează și domnului comisar Potocnic, pentru că <clears throat> dânsul a dat o nouă dimensiune Uniunii Europene, o dimensiune care nu a existat până acum în ceea ce privește cercetarea la frontierele cunoașterii. Domnule președinte, noi nu trăim într-un vid pentru că trebuie să ținem cont ce se întâmplă la nivel mondial și nu cred că vom reuși să ne îndeplinim uh, promisiunile făcute pentru anul 2020. Există și anumite tendințe <clears throat> pentru anul 2025, așa cum s-au cer- constatat din anumite cercetări și nu putem spune că ne apropiem de situația din Statele Unite. Ar fi ca și cum ne-am amăgi singuri. Nu putem concura cu sistemul din Statele Unite, acolo unde acest sistem se bazează pe un triunghi. Cercetare, educație și inovație sunt strâns îmbinate și asta deja de 50 de ani. Iar sistemul lor este mult mai eficient decât al nostru. Am mai avut și alteori ocazia să spun că e păcat că Europa, după 400 de ani de pionerat în cercetare, și-a pierdut această poziție după anii 50. Evident că nu putem ține pasul. Suntem aproape de vârf, însă nu suntem niciodată la vârf. Este un adevăr de care trebuie să fim conștienți. Sigur E clar că Uniunea Europeană are o altă structură, ceea ce noi construim acum a fost pus pe picioare în Statele Unite acum zeci de ani. Dar vine din urmă concurența, nu doar pentru noi, ci și pentru Statele Unite. În India au fost uh, înființate foarte multe centre de cercetare cu foarte, uh, rezultate excelente. Dar, bineînțeles că Statele Unite continuă să rămână la vârf. Același lucru este valabil și în domeniul brevetelor, dacă vorbim de inovație. Este important ca Consiliul uh, Științific să opereze în baza principiului excelenței. Nu trebuie ca oamenii să fie intimidați prin proceduri birocratice greoaie, să se lucreze baza premisei că oricine poate fi de la bun început uh, cineva care dorește doar să înșele și să aibă un beneficiu financiar. Din contribuțiile prezentările pe care le-am auzit, rezultă clar două idei. Faptul că strategia de la Lisabona încă nu este pună, pusă în aplicare și că nu ne vom uh, atinge obiectivele pentru din Agenda 2020. Ca măsuri alternative, ni se propune acum concentrarea asupra domeniului inovației și al cercetării. Eu cred că doar această metodă ne poate salva și, de fapt, avem o singură șansă. Să nu luăm măsuri care țin de coeziune acolo unde avem nevoie de concurență. Trebuie să existe o concurență uh, puternică acolo unde trebuie să-i cernem pe cei mai buni. Și este de datoria Europei să aleagă această cale. Din acest motiv doresc să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care se ocupă de această activitate și, și dumneavoastră, domnule președinte, pentru că ne-ați dat ocazia să discutăm aceste lucruri. Mulțumesc, doamnă Cavaliu. First, I would like to congratulate... Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Vreau mai întâi să-l felicit pe președintele ERC și să-l felicit și pe directorul uh, interimar al Agenției de Execuție pentru modul în care susțin uh, cercetarea la limitele front, cunoașterii um, în cadrul programelor eh, strategice existente. Aș avea două întrebări. O întrebare de ordin administrativ, mai întâi. Ați uh, exploatat toate posibilitățile pentru simplificarea procedurilor? De ce uh, pun această întrebare? Pentru că urmăresc în paralel uh, și evoluția Institutului European pentru Tehnologie și am constatat acolo că în Uh, în temeiul, uh, chiar și uh, operând în baza același reglementări financiare, au reușit, a reușit să um, obțină o simplificare a procedurilor și mai mare și este astfel și mai independent, mai autonom. Uh, vreau să întreb dacă aveți în vedere explorarea unor posibilități suplimentare pentru simplificare sau vă așteptați, așteptați mai mult de, degrabă o modificare radicală a reglementărilor financiare. Și o întrebare pe fondul problemei, problemei care uh, este adresată domnului Metei și care vizează rolul Uh, ERC ca un catalizator, al, un promovator al schimbării în Europa. Vedeți un vedeți în ERC un uh, agent uh, activ de selectare a unor viitoare programe de cercetare? vorbeați și de proiecte pe care le-ați uh, selectat, dar pe care nu le-ați putut um, încă finanța. Și atunci uh, mă întreb în ce măsură ați discutat uh, în cadrul Consiliului Științific modul în care ați putea um, contribui prin selecțiile noastre la o mai bună guvernare a programelor comune de cercetare. Mulțumesc! Muchas, muchas gracias, uh, presidente. Bueno, yo también. Domnule președinte, vă mulțumesc, spune următoarea vorbitoare. Mai întâi v-aș mulțumi și eu pentru munca și pentru entuziasmul de care dați dovadă. Vă mulțumim că ați venit aici în fața noastră să avem acest schimb de opinii. Pentru că este important să aflăm cum funcționează acest ERC dintotdeauna s-a spus că acest IRC este un proiect deosebit de important în cadrul FP7. Pentru noi ar fi de dorit ca acest uh, program, proiect să fie și mai important. Dar pentru noi momentul al prezent este foarte important pentru că, iată, pentru prima dată putem afla ce ar, ce ar trebui uh, corectat în activitatea ERC, ce ar putea fi corectat, uh, în, uh, respectiv prevăzut pentru viitorul uh, FP8 pentru că trebuie să privim spre viitor. Trebuie să știm dacă structura actuală a RC este structura adecvată sau dacă, așa cum a propus-o unii dintre dumneavoastră, trebuie mai degrabă să operăm anumite corecturi în baza uh, articolului 162, care astăzi este 181 din, uh, 181 din tratat. Uh, raportul la care ați făcut dumneavoastră referință, referirea a fost un, foarte, un raport foarte bun a recomandat modificări pe termen scurt, pe termen lung și cred că peste 2 ani va fi foarte bine să facem o, o evaluare nouă a structurilor ERC pentru a vedea dacă nu cumva acest Consiliu are nevoie de o restructurare pentru a face față provocărilor momentului. Dacă peste 2 ani se va lua o decizie și dacă decizia va fi ca Eh, se va, se va baza pe articolul 167 dacă vor fi eh, înființate grupuri de lucru, eh, departamente de studii, atunci, atunci trebuie ca acest lucru să fie avut în vedere încă de acum. Pentru că programul FP8 va fi, va fi pus, conturat și pus în aplicare, totuși, destul de curând. Acum îl întreb pe domnul Metei dacă există argumente în favoarea aplicării uh, ca temei juridic uh, articolul 187. Și în legătură cu bugetul, am primit uh, privind uh, proiectele eh, bugetare eh, în cadrul FPș, FP7 eh, prevăzute. Vreau să întreb însă dacă așteptările dumneavoastră au fost și îndeplinire. Care, îndeplinite. Care a fost experiența din ultimii ani? Și cum vedeți că vor evalua lucrurile până în momentul 2013? aveți situații în care n-ați putut să acordați granturi pentru proiecte foarte bune din cauza că nu ați avut finanțări suficiente? Și în încheiere aș remarca că mulți au susținut uh, că ERC este o poveste de succes. Eu nu pot decât să împărtășesc această, op- op- această opinie, dar trebuie, cred eu, să vedem lucrurile mai diferențiat, să avem în vedere și uh, eventuale probleme care au apărut și de aceea aș vrea să știu dacă ați fi dumneavoastră în măsură să decideți acum ce ați vrea să modificați pe viitor. Ce ar fi aceste modificări? Mulțumesc! Cortines, yeah. Mulțumesc, doamna Cortines. Gracias, señor presidente. Yo he de decir que he pasado un... Vă mulțumesc, domnule președinte. Să știți că mi-a făcut mare plăcere să asist la această dezbatere. În sfârșit simt un fel de aer proaspăt în această lume în care totul este minunat, totul e foarte frumos, numai rezultate nu se arată. De ce spun asta? Pentru că în sfârșit observăm că Europa sprijină în mod direct și nemijlocit uh, oamenii de știință, cercetătorii. Foarte puțin oameni recunosc că uh, cercetarea este o activitate extrem de individuală, individualistă în trecut uh, au existat structuri care nu erau adecvate acest, uh, pentru a susține această activitate. Astăzi trebuie să colaborăm mult mai mult decât în trecut cu oamenii de știință și uh, există și multe state naționale care susțin anumite proiecte, dar nu se vorbește sau se vorbește prea puțin de granturile oferite anumitor cercetători. Și de aceea pun și prima întrebare aveți uh, foarte multă experiență cu oameni de știință, cu tineri cercetători și vreau să întreb, nu ar fi bine dacă în baza experienței pe care ați acumulat-o în relația cu acești tineri cercetători, n-ar fi bine oare să se ofere, să se uh, uh redacteze niște recomandări pentru modul în care ar trebui abordați acești uh, tineri cercetători? Uh, ne-ar ajuta aceste recomandări pentru uh, realizarea unor concepte de colaborare pentru viitor. Dumneavoastră aveți acest know-how, știți care sunt nevoile tinerilor cercetători și cred că a, dumneavoastră sunteți cei mai, măsu- cei mai măsură să formulați anumite recomandări pe care apoi noi să le concretizăm prin măsuri legi- de legiferare și administrative. Dumneavoastră însă aveți ă, informațiile și în baza informațiile pe care le aveți trebuie să, trebuie să aveți și capacitatea de a ă, face recomandări ă, specifice. De exemplu, recomandare pentru Spania. Pentru că granturile se dau, se oferă pentru anumite instituții, anumite proiecte de către anumite instituții. Deci trebuie să existe și o coerență în, între aceste proiecte și cercetătorii care se bazează pe bursele oferite pentru anumite probleme, proiecte. Vreau să știu dacă există puncte de problemă uh, în relația cu cercetătorii. Eu însumi sunt profesor universitar și am început uh, în toamnă ultimul meu an academic uh, în cariera mea universitară, deci cunosc situația, dar uh, Eh, știu și că de multe ori ehm, cercetători investesc toată viața, toată ființa lor în proiectele de cercetare, asemenea misionarilor din secolul XVI, care știu eu călătoreau prin India sau prin țări necunoscute pentru a-și eh, dovedi ipotezele. Uh, mă bucur și că ați spus că uh, nu trebuie în reglementările financiare să pornim de la faptul că toată lumea, uh, că toți cercetătorii sunt infractori și nu cred nu cred uh, nici că uh, trebuie pentru fiecare pe cercetător să-l obligi uh, să-și păstreze etichetele de debarcare de la, de la biletul de avion doar pentru a se conforma unor formalități. Noi suntem supuși, într-adevăr, și noi acestor rigori formale, dar rigorile acestea formale parcă știți, e un balaur mare care fiecare zi trebuie să primească ofrande uh, pentru a fi uh, Uh, mai cumpătat și pentru a nu ne distruge. Tocmai de aceea ajung la uh, o întrebare care pe mine mă preocupă foarte mult. Care este rolul științelor umaniste în acest uh, context și cât de mult credeți că științele umaniste sunt o pierdere de vreme sau nu în contextul acestor uh, proiecte de cercetare? Obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser telegráfico. În primul lugar... Mulțumesc, domnule președinte, domnul Correira de Campos. În primul rând, felicitări eh, echipei eh, Eu cunosc personal cel puțin eh, doi beneficiari din Portugalia care sunt foarte mulțumiți de colaborarea cu dumneavoastră. Uh, resursele alocate sunt rezonabile la standarde europene pentru finanțarea uh, acestui tip de proiecte. Cred că e vorba de încurajarea, responsabilizarea tinerilor cercetători acest format de granturi pentru debutanți și uh, granturi avansate este unul uh, care funcționează. Însă, situația în ceea ce privește potențialul de cercetare în Europa este destul de uh, descurajantă. Am uh, analizat uh, acel grafic privind mobilitatea cercetătorilor și uh, acesta reflectă faptul că un număr de proiecte s-au alocat pe țări și dacă analizăm aceste uh, informații, găsim că este o problemă cu concentrarea finanțărilor. Cred că trebuie să uh, ne gândim la masa critică de finanțare, pentru că altfel vom avea echipe de cercetători care va, vor căuta același lucru în diverse state membre și există riscul ca aceste uh, programe să transforme tinerii cercetători străluciți în uh, administratori ai unor proiecte, în manager de proiect. Sper că sunteți de acord cu mine. În al treilea rând, în ceea ce privește criteriile prin care se judecă uh, succesul uh, programelor. 400 de publicații, 4000 de burse nu înseamnă foarte mult. Este un bun început, de acord. Însă aceste criterii uh, cantitative nu sunt foarte ilustrative. Ce se întâmplă cu o evaluare calitativă, ce se întâmplă cu evaluarea proiectului uh, în uh, derularea sa, în cursul derulării. Înțeleg că această evaluare are loc sau așa am înțeles eu. Nu se așteaptă până când uh, acel proiect moare de moarte bună. Ce se întâmplă cu uh, durabilitatea acestor linii de finanțare. Cred că este bine că se crește bugetul anual cu 250 de milioane și uh, mă întreb însă uh, până când va dura această creștere. Cred că am identificat o, un obiectiv ambițios în prezentarea dumneavoastră. Vreți să vă transformați într-un fel de uh, Uh, Fundația Națională pentru Știință, care funcționează în Statele Unite, pentru Europa. Asta nu este rău, pentru că această Fundație Națională pentru Știință este o instituție prestigioasă care garantează calitatea proiectelor pe care le finanțează, în afară de partea de finanțare. În rest, uh, atât am avut de spus. Mulțumesc pentru prezentare. Mulțumim, uh, Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, antes de mais, gostaria de começar também... Doamna Matias, da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentările excelente. Cred că foarte multe dintre ideile lor sunt clare acum și foarte multe dintre întrebările pe care aș fi vrut și eu să le pun au fost deja uh, puse de către compatriotul meu. Dar mai sunt uh, câteva idei pe care vreau să le menționez. Nu trebuie să uh, subestimăm uh, rolul Consiliului European pentru Cercetare, din potriva ar trebui să-l subliniem și să-l încurajăm, folosind cuvintele doamnei Novotny, trecem de la uh, producție industrială la producție de informație și cunoaștere o metaforă foarte frumoasă și uh, se simte deja o schimbare de mentalitate. Însă mai există și probleme care trebuie rezolvate. Finanțarea, sistemul de planificare, se simte nevoia simplificării. Am fost foarte încântată să aud aici că de-a lungul anilor ați uh, încercați să promovați simplificarea procedurilor. Cred că viața academică nu poate fi total decuplată de uh, administrație, dar este posibil să simplificăm sistemul de acordare a granturilor. Uneori mă întreb de ce uh, conducem în fața Statelor Unite din atâtea puncte de vedere, dar uh, nu reușim sau reușim foarte greu să asigurăm autonomia cercetătorilor noștri. Consiliul European pentru Cercetare este un agent al schimbării, după părerea mea. Aveți și probleme. Una dintre acestea este aceea concentrării resurselor. Rămâne o problemă fundamentală Cum credeți că este posibil să depășiți această problemă? Pentru că statele membre au uh, capacități diferite de susținere a proiectelor de cercetare. Mobilitatea, de asemenea, poate fi o problemă în anumite state membre și poate duce la blocaje. Cred că acest Consiliu poate fi, vă spuneam, un agent al schimbării și mai mult decât atât. Iar aici aș vrea să fac uh, ecoul, uh, doamnei, uh, ecoul cuvintelor doamnei Novotny, care spunea că nu se poate crea o zonă mm, amplă de cercetare europeană dacă nu punem cunoașterea în context și informația în context. Deci acest Consiliu pentru Cercetare trebuie să aibă acest context mai uh, amplu în care să funcționeze. Mulțumesc! Domnule președinte, fondurile oferite pentru cercetare în statele membre ale Uniunii Europene eh, sunt foarte inegale și ehm, vreau să știu, să vă întreb care este motivul pentru acest, eh, aceste inegalități. Pentru că acestea fac ca anumite state membre să uh, rămână în urmă. Credeți că acest subiect merită o analiză din partea dumneavoastră? sau ce faceți pentru ca aceste diferențe să nu se adâncească și pentru promovarea inovației și progresului tehnologic. Pentru că țările rămase în urmă se vor îndepărta și mai mult dacă criteriile pe care se pune accentul rămân aceleași. Vă mulțumesc! Ne-am depășit deja timpul, dar măcar toată lumea a reușit să adreseze întrebările pe care le-a dorit. <clears throat> Permiteți-mi acum să-i rog pe invitații noștri să încerce pe scurt, dar uh, în mod complet, să dea un răspuns întrebărilor primite. Doamna Novotni, începeți dumneavoastră. Voi începe așadar eu. Mulțumesc. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre succesul RC și cum privim noi lucrurile. Important este să vedeți că filozofia Consiliul European pentru Cercetare. Este de a investi în cercetători independenți, în indivizi și în cercetarea de sus în jos. Noi considerăm că ei sunt cei mai aproape de idei noi, revoluționare, interesante și este misiunea noastră să-i găsim pe acești oameni. Așadar, noi investim în viitoarea generație de cercetători europeni. Vrem să-i păstrăm în Europa sau, dacă se află deja în afara Europei, să-i convingem să revină și să atragem și alte uh, minți clipitoare din lume. În ceea ce privește standarea, standardizarea, vă spuneam că standardele de evaluare sunt uh, foarte importante, iar în special tinerii sunt foarte receptivi atunci când este vorba de modalitățile de evaluare. Își dau seama imediat dacă ceva nu e în regulă. Și dacă două țări nu au aceleași țări, aceleași criterii de evaluare, este foarte dificil și sunt tinerii cei care solicită uh, aceste schimbări. Este un lucru încurajator. De aceea eu îmi doresc mai multă flexibilitate administrativă și mai multă capacitate inovatoare în ceea ce privește modalitățile de acțiune ale Consiliului European pentru cercetare în limita posibilităților, bineînțeles. Arătând că lucrurile se pot face și altfel și cifrele vorbesc de la sine. Permiteți-mi să revin și la chestiunea științelor umane. Științele sociale și cele umane au, și-au, s-au regăsit întotdeauna în uh, cadrul Consiliului European pentru Cercetare și nu a existat niciodată vreo discuție dacă ele se încadrează sau nu aici. În ceea ce privește bugetul, aceștia despun de 14%, 10% sunt rezervate pentru proiecte interdisciplinare, în total însă 14%. Însă, din ultimele date pe care le-am primit, uh, Finanțările pentru acest sector al științelor uh, umaniste au crescut pentru că, la fel ca și uh, inginerii și această ultimă categorie, descoperă că Consiliul European pentru Cercetare poate fi o mm, finanțare, o instituție atractivă și pe, pentru ei. În ceea ce privește concentrarea resurselor și distribuția asimetrică pe care o avem. Și aici, cred că ar trebui să dăm un bun exemplu. M-ați întrebat de ce această disparitate în parte se datorează faptului că statele însă și nu investe suficient în cercetare și educație și constatăm o corelare între investițiile în țara respectivă și acordările de granturi de bursă de către RC. E valabil în special în cazul noilor state membre. Și de ce vă întreb? De ce nu alocați, uh, să spunem, 1%, 2%, 3% din fondurile structurale pentru a fi dedicate cercetării fundamentale? Asta în cadrul fondurilor structurale. Pentru a putea să vă ridicați la nivelul unde veți putea fi în măsură să concurați pentru granturi din partea Consiliului European pentru cercetare. Însă a primit și semnale încurajatoare. Am avut o întâlnire recentă la București, de exemplu. Ne-am discutat cu colegii din România și mesajul pe care ne-l transmit este păstrați-vă principiul bazat pe excelență, nu faceți concesii, pentru că așa trebuie să funcționeze lucrurile, așa ne încurajați și pe noi. Dar și statele uh, membre trebuie să-și aducă contribuția pentru a crea sau încerca să creeze condițiile necesare la universități, în institutele de cercetare. Și în Polonia, uh, de pildă, se pare că lucrurile au demarat în această direcție. Așadar, mi se pare încurajator uh, ceea ce se întâmplă. Mulțumesc! Uh, I will start from where you have... Voi uh, prelua de acolo unde v-ați oprit dumneavoastră. Va mai trece puțin timp până când noile state membre vor reuși să le ajungă din urmă pe cele mai vechi. Dar cred că această speranță, în experiența mea anterioară, am avut o serie de studenți foarte dotați din uh, Polonia, de exemplu. Și sigur că durează ceva timp până se creează această capacitate de a concura. Dar haideți să nu încercăm să încercăm să egalizăm și să redistribuim uh, în mod arbitrar. Ar trebui să facem precum China, să ne trimitem studenții peste tot în lume și ca să beneficieze de cea mai bună pregătire. Și acum ce fac chinezii? Și repatriază pentru a beneficia de rezultate. Așadar, strategia chineză a fost, fost una foarte eficientă și foarte rapidă. O a doua modalitate care uh, poate depășește cadrul actual al Consiliului European de Cercetare se referă la uh, bursele Marie Curie și acest program ar putea fi extins, pentru că este un fel de program postdoctorat, însă la noi se constată o deficiență a burselor postdoctorale în Europa. În America, spre exemplu, e vorba de 60.000 de burse postdoctorale pe an, dintre care două treimi sunt acordate către neamericani. <clears throat> Și acolo se poate întâmpla foarte bine ca un, un uh, străin să conducă un departament de renume la universitate. Până la urmă e doar 10% din asistenți, dintre colaboratorii la aceste universități sunt americani. De aceea, Europa cred că ar trebui să încerce să păstreze cât mai multe persoane cu doctorat în Europa la universități sau să atragă străini în Europa pentru a ne consolida laboratoarele de cercetare. Eu, de exemplu, am uh, studiat la o universitate din provincie din Franța și am avut o bursă la o universitate din uh, Statele Unite și aceasta mi-a schimbat viața din temelie. M-a marcat întreaga viață. De aceea, cred că ar trebui să acordăm cele mai bune șanse studenților noștri, doctora, doctoranzilor noștri, europeni, dar și din afară. Dar când e vorba de bursele Marie Curie și timpul uh, necesar luării deciziei de finanțare este prea lung. Șase luni este mult prea lung, mult timp pentru a afla dacă ai sau nu finanțare ca cercetător. Dar acum ar trebui ca să îngropăm uh, concluziile Comisiei Santo. Haideți să repunem totul pe baze noi pe baze de încredere. Sigur că acolo unde se constată de fraude, deficiențe, trebuie să existe și sancțiuni. Dar să verificăm tichete de îmbarcare și bilete de tren, oare comisia nu are ceva mai bun de făcut cu proprii angajați? Ar trebui să se concentreze asupra lucrurilor importante, nu asupra celor secundare. Finanțarea. Finanțarea este importantă. Sigur că niciodată nu există suficientă finanțare, dar nu ăsta este factorul crucial. Dacă finanțarea însă nu este bine gestionată, nu contează că ea există. Așadar, este important ca Consiliul European pentru Cercetare să beneficieze de fonduri mai multe în viitor, dar esențial este ca agenția executivă să aibă capacitatea de a gestiona aceste fonduri în mod autonom și așa cum se cuvine. Mobilitatea, da, e crucială, dar cred că aceasta poate fi uh, stimulată și prin alte mijloace, precum aceste burse Marie Curie de, pe care le aminteam alte întrebări ridicate. Nu transformăm oare noi tinerii cercetători în manageri de proiect? Da, e adevărat. În multe țări, inclusiv uh, în a mea, multe universități nu sunt capabile să candideze la acest program și și-au înființat un fel de birouri, departamente speciale care să facă aceste cereri pentru a accesa aceste fonduri. Trebuie să ai o... Și vă dați seama, dacă trebuie să ai anumită experiență birocratică ca să poți accesa un program științific, ceva nu e în regulă. De aceea, simplificarea este necesară dacă vrem să gestionăm uh, în mod eficient fondurile europene. Mulțumesc. Pe scurt, și din partea mea, Mulțumesc, uh, domnule Covaliu, pentru întrebare. Este o întrebare foarte interesantă în ceea ce privește Institutul European pentru Tehnologie și dificultățile cu care ne-am confruntat noi și dumneavoastră spuneați că ar trebui să ne inspirăm oarecum uh, de la Institutul European pentru Tehnologie. Noi sunt, poate ne diferențiem ca structură formală de acesta. <clears throat> Și ei, noi suntem o agenție executivă, iar uh, ei uh, lucrează și cu fonduri private, fondurile publice nu constituie principala sursă. Însă am formulat uh, propuneri de simplificare, le-am înaintat la directorul Dratul General pentru Buget. O simplificare a contractelor în baza cărora se acordă aceste granturi, însă nu ne-am îndeplinit însă obiectivul și suntem foarte curioși să vedem care uh, va fi efectul în uh, regulamentul financiar viitor. În ceea ce privește răspunsul pe care îl avem de la nivel național, uh, ni se spune uh, da, păstrați-vă aceste standarde de excelență. de altă parte, însă avem și probleme la, la nivel național. În România, când am avut discuții la minister și cu tineri cercetători, Ni s-a spus că ar fi uh, extraordinar să se folosească platforma de evaluare a, a noastră, RC, și să se dedice o parte din fondurile structurale uh, alocate României pentru a finanța activitatea cercetătorilor uh, uh, români. Cred că ar fi o soluție ideală. Acum, în ceea ce privește bugetul, aveți dreptate. Am fost bine dotați cu 7,5 miliarde la debut. Avem uh, și o creștere de 12 15%, ceea ce dovedește că beneficiem de credibilitate. Acestea fiind însă spuse, e adevărat că crește în același timp și numărul de solicitări. Mai sunt și câteva instrumente noi în pregătire, așadar vom beneficia de mai multe resurse pe viitor, dar a fost un bun debut în, acest, în această direcție. O nouă Uh, revizuire va, sau reevaluare va avea loc în iulie 2011 și doresc să reconfirm angajamentul nostru de a da curs recomandărilor Consiliului pentru concurență. Și vom avea, avem semnale foarte bune și în ceea ce privește participarea mm, cercetătorilor de vârf. Așadar, sunt încrezător că vom putea să venim în fața dumneavoastră cu rezultate bune. Ceea ce privește regulamentul financiar rămâne de văzut. Acum, ce schimba? Uh, sigur, modelul în baza căro, căruia acordăm aceste granturi, dar se leagă iarăși de regulamentul financiar, și sistemul de guvernare, de management al <clears throat> agenției. Acum, dacă devenim uh, noi înșiși birocrați, în fapt, Uh, și eu am um, avut o bursă la Universitatea din California, care este una dintre cele mai bune și, și pe mine m-a frapat acolo faptul cât de greoaie este birocrația. Dar universitățile americane, cele bune, sunt foarte eficiente în a prelua toată uh, birocrația de pe umerii cercetătorilor, pentru că aceștia să aibă mintea liberă. În cadrul uh, Consiliului European pentru Cercetare, însă, am cooptat universități uh, excelente și cred că și aici se prevede același lucru. Dacă vrem să putem concura cu Statele Unite, probabil că ar trebui să înmulțim totul cu 5 sau 6, ceea ce privește dotările atât financiare cât și de personal. Cred că mă voi opri aici. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Doamna profesor Novotny, domnul Menei, domnul Meti, cred că a fost o pledoarie pentru politica europeană în domeniul cercetării. Vă mulțumesc. Vă dorim uh, toate cele bune pe viitor, o bună colaborare cu noi și sperăm că vă veți păstra și autonomia necesară și dacă nu veți reuși, vă rog să ne comunicați. <clears throat> Așadar, încheiem acest punct de pe ordinea noastră de zi și trecem la următorul. Yes. Oh, this day is a little bit terrible. Yeah. <laughs>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 Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, continuăm cu ordinea noastră de zi. Încercăm în scurtul timp care ne-a mai rămas la dispoziție să abordăm o chestiune cât se poate de importantă. Am uh, comandat un studiu privind uh, uh, sinergiile posibile de exploatat uh, uh în ce privește uh, în, în industria constructoare de automobile și cea aeronautică. Uh, salutăm în mijlocul nostru pe doamna Caire Sursa Branco și pe doamna Fernandez Bena. Nu știu dacă am uh, um, pronunțat bine. Dacă v-ați setat prezentarea, puteți începe, da? Uneori mașinile nu ne prea ajută și echipamentele electronice, dar vă rog, aveți cuvântul. Okay. No, we're two subways. Okay. So <laughs> we will start because we will present Vă vom prezenta, doamnelor și domnilor, rezultatele unui studiu privind sinergiile între posibile între sectorul constructor de automobile și cel aeronautic. Acest studiu a fost desfășurat între septembrie 2008 și februarie 2009. Această prezentare a fost însă amânată doar din cauza uh, alegerilor europarlamentare. Vă rog să țineți cont așadar de acest cadru temporal în care s-a desfășurat studiul. Și pentru că nu avem foarte mult timp, voi începe deja fără prezentările PowerPoint. Așadar, intenția noastră este să vă prezentăm uh, activitatea uh, Centrului Spaniol pentru Transport și Energie, iar apoi vă vom arăta și metodologia pe care am aplicat-o în studiul nostru și vom formula în, uh, ce, în, în concluzii unele posibile recomandări pentru exploatarea mai bună a sinergiilor dintre cele eh, două eh, eh, sectoare industriale. The translation, yes. well, as, as we made the study in English, maybe. Pentru că am pregătit această prezentare în limba engleză, cred că putem să ne folosim de limba engleză. Și în ceea ce urmează, spune vorbitoarea. ok. Bueno, yo voy a, si no les importa, hablo în castellano. În, en primer lugar... E bine, dacă nu aveți nimic împotrivă, voi vorbi totuși limba mea maternă, spaniola. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ne-ați invitat aici. Încercăm să soluționăm problemele tehnice, informatice ale acestei prezentări dar pot deja să încep uh, cu unele uh, remarci de ordin general uh, despre organizația pentru care lucrăm și care Uh, a fost implicată în realizarea acestui studiu. Deci începem uh, fără aceste transparente. Așadar, suntem un centru de cercetare care a început în domeniul cercetării uh, în sectorul industriei constructoare de automobile, dar ne-am extins activitatea în anii ulterior și asupra altor sectoare industriale. Încercăm să, uh, în activitatea noastră, să identificăm posibile sinergii între um, diferitele sectoare industriale. Pentru că există multe elemente comune și între sectorul constructor de automobile și în cel constructor de avioane și echipamente aeronautice și chiar și cu cel feroviar qué esto ha sido posible, sobre todo. Așadar. Um, încercăm să identificăm în fiecare sector uh, uh, lanțul de, de, de, de realizare a diferitelor bunuri și valori. Uh, echipele noastre uh, evaluează, au evaluat diferitele faze în care sunt realizate anumite produse sau echipamente. Uh, sectorul despre care uh, vorbim este un sector cu pretenții foarte mari în ce privește rapiditatea și flexibilitatea în uh, producție și adaptarea producției. De aceea, analizând un anumit proiect, s-au produs uh, de la uh, șei pentru călărit uh, până la scaune de mașină, scaune de avion. Iată, am încercat să vedem cum există, dacă există între diferitele sectoare care produc, realizează produse similare, sinergii pe care le putem exploata, inclusiv în punerea în aplicare pe, la scară industrială. Și așa încercăm să realizăm și un transfer de tehnologie de la un sector la alt sector. Așa am reușit să uh, identificăm și uh, anumite uh, efecte uh, de sinergie, începând de la cercetarea fundamentală până la aplicarea uh, rezultatelor de cercetare în producția practică, atât în sectorul aeronautic cât și în cel uh, automobilistic. Pe transparente vedeți și uh, diferite exemple. De, este dat exemplul unei uh, uzine uh, care produce componente din aluminiu pentru uh, automobile, dar care poate să ofere produse similare și pentru industria aeronautică. Este vorba de componente care, care pot fi ușor utilizate și în domeniul aeronautic. Și acum să trecem la studiu. După prezentarea scurtă a instituției noastre, haideți să trecem la studiu. Obiectivul nostru a fost să vedem dacă există posibilități de sinergie între cele două sectoare și dacă da, în ce măsură pot fi ele exploatate la, în modul practic. Apoi, obiectivul studiului era și de a sugera uh, recomandări pentru uh, promovarea acestor sinergii, astfel încât să, rea- să se realizeze beneficii în ambele sectoare. Deci, ambele sectoare să poată uh, beneficia de pe urma acestor um, uh, elemente de, de, de cercetare. Cum am început? Am început cu examinarea uh, literaturii de specialitate. Apoi am analizat provocările momentului în cele două sectoare, am, uh, le-am comparat cu analiza din teren uh, a situației și în final am tratat, tras niște concluzii și am făcut niște recomandări. Am examinat peste 100 de documente principalele agende de eh, cercetare, eh, documente legislative, documente, recomandări eh, pentru industrie și așa mai departe. În activitatea concretă, principalul obiectiv era mai întâi să obținem uh, opinia, avizul uh, celor implicați, uh, celor care lucrează în aceste sectoare, vreau să știm dacă aceștia întrevăd eventuale uh, sinergii între, uh, între cele de sectoar, două sectoare. Am contactat peste 200 de uh, agenți uh, vizați, uh, implicați, uh, uzine, uh, universități, uh, diferite alte tipuri de uh, instituții și organizații și în uh, uh, cercetând pe 15 teme principale, vrem să aflăm dacă există posibilități de sinergie și dacă da, în uh, care tehnologie pot fi ele aplicate. Apoi am vrut să știm cum ar putea Uniunea Europeană să beneficieze de pe urma acestei sinergii și cum ar putea să le promoveze. Am primit uh, feedback din partea a 60 de uh, părți uh, consultate. Au fost interviuri personale, au fost consultări telefonice, au fost consultări complexe cu diferit, uh, agenții și asociații de reprezentare a intereselor uh, acestor sectoare industriale. Uh, acestea au participat uh, din 17 state membre. Iată care au fost principalele rezultate. Peste 80% dintre părțile consultate au considerat că există un potențial de sinergie. Principala Principalele tehnologii în care puteau fi exploatate aceste sinergii erau identificate ca cele eh, care produc materiale și componente electronice. Majoritatea părților consultate considera că eh, există posibilitatea promovării unor sinergii între aceste două sectoare, în special în cadrul eh, FP7. Sigur că diferitele tehnologii se află la diferite mm, nivele de dezvoltare și în, sunt aplicabile doar în anumite sectoare. De aceea nu este ușor uh, să identifici în ce măsură uh, exact poate beneficia un sector de realizările celuilalt sector. Și de aceea Eh, fiecare eh, element de potențial de sinergie a fost eh, examinat și analizat în toate componentele sale, mm, în ce privește aplicabilitatea sa și așa mai departe. Așadar, încă o dată, principalele tehnologii care în prezent și în viitor ar putea fi utilizate în comun de cele două sectoare reprezintă cele care care uh, pot uh, se, se pot baza pe experiența îndelungată a sectorului constructor de automobile. Uh, am constatat, de exemplu, că multe elemente din, de tehnologie din industria constructare de automobile poate fi, pot fi folosite în Eh, sectorul aeronautic, eh, dar există și alte elemente și tehnologii care pot fi utilizate în comun de către cele două sectoare industriale. Eh, cel mai important element de, de posibile potențiale sinergii vizează dezvoltarea de noi materiale, de senzori, de sisteme electronice, și, de asemenea, un mare potențial este atribuit astăzi și uh, dezvoltării uh, carburanților uh, alternativi, chiar dacă perspectivele concrete sunt încă îndepărtate. Ambele sectoare industriale lucrează intens la dezvoltarea unor noi combustibili dar încă nu este foarte clar cum ar putea fi transferată tehnologia, uh, până la urmă identificată într-un sector, la celălalt uh, sector. Apoi, un potențial poate mai puțin uh, amplu, dar totuși important, vizează beneficiile de pe urma reciclării și reutilizării, recondiționării componentelor utilizate în cele două sectoare. Există reglementări foarte clare și stricte de urmat pentru uh, ambele sectoare industriale. Există deja inițiative și pentru reglementarea dezafectării uh, motoarelor. Uh, Airbus și Boeing au deja inițiative în acest domeniu și uh, pe termen uh, medium, uh, mediu, în viitor, s-ar putea ca și industria automobili, constructoare de automobile să preia unele dintre aceste idei. Un potențial de sinergii cu impact poate ceva mai moderat vizează sistemele de testare de exemplu, aceste sisteme de testare ar putea fi uh, exploatate uh, în comun pentru elicoptere și, uh, și avioane mici, nu și pentru aeronavele mari, care totuși uh, se bazează pe alte uh, sisteme de testare ca, cele, ca automobilele. Și există și o categorie de, de potențial redus de sinergii, de exemplu, în privința uh, dezvoltării motoarelor, sistemelor de frunare, uh, Um, acest potențial de sinergii este redus pentru că doar uh, avioane de dimensiuni mici ar putea, de exemplu, să folosească motoare de automobile. Există și anumite inițiative de cooperare în domeniul achiziției date și prelucrării datelor, dar deocamdată aceste inițiative sunt foarte reduse. În baza acestor sinergii identificate în studiul nostru, am identificat uh, posibile acțiuni pentru promovarea uh, sinergiilor. Am făcut o distinție între acțiuni pe termen scurt și pe termen lung pe care le imaginăm. Pentru că există, sigur, acțiuni care pot deja fi uh, planificate acum, dar altele poate mai uh, necesită uh, dezvoltarea tehnologiilor în viitor. Părțile consultate consideră că programul cadru de cercetare 7 ar putea să stimuleze realizarea de sinergii în domeniul dezvoltării de noi materiale, eh, sistemelor electrice și electronice, sistemelor IT și de navigare, precum și în domeniul reciclării anumitor componente. Cooperarea la realizarea unor noi standarde, eh, transferul de tehnologie, de know-how de la un sector la celălalt ar putea eh, constitui niște inițiative valoroase s-ar putea, de exemplu, face un uh, transfer de tehnologii mai intens în uh, cadrul oferit de chip. Ideea este, de fapt, să, să aflăm Uh, ce anume poate fi transferat de la un sector la celălalt sector. Mai întâi, acest lucru este cel mai important. De asemenea, vrem să existe o colaborare mai intensă între diferitele platforme uh, de cercetare și de dezvoltare, pentru că fiecare dintre acestea are, uh, se bazează pe, pe, pe expertiză extrem de complexă și este important să se identifice aceste punți de legătură care apoi pot constitui baza unor dezvoltări comune ulterioare. An opportunity to have, to have a better, uh... Deci, iată, am putea să beneficiem mai mult de pe urma rezultatelor de cercetare dintr-un sector și din celălalt sector, dacă punem în comun anumite elemente. Și astfel și impactul cercetărilor ar fi mai mare. De aceea, iată, am elaborat și unele, am redactat și unele recomandări pentru uh, viitoarele politici de specialitate care ar putea astfel avea un impact mai bun. Așadar, un uh, cadru de coordonare european ar putea reduce costurile uh, cercetării și ar putea uh, crește impactul acestor studii de cercetare în același timp. Recomandarea noastră, așadar, este să existe o mai mare coordonare, inclusiv orizontală, în uh, ce privește uh, programele în domeniul transportului, achizițiilor uh, și, și comenzilor pentru diferite dezvoltări de materiale noi, de exemplu, da? atât pentru transportul terestru cât și pentru transportul aerian. Credem că ar putea fi, ar fi necesar și o coordonare mai bună a acțiunilor care sunt deja în desfășurare. Uh, este foarte important ca diferitele platforme, atunci când își identifică Um, agendele de, de cercetare să să, să-și coordoneze aceste eforturi de planificare a cercetării cu alte uh, uh, platforme de cercetare și dezvoltare. Uh, sectoarele constructori de automobile, constructori de aeronave ar trebui să uh, colaboreze mai bine în ce privește inițiativele, în ce privește uh, cercetarea și dezvoltarea. Peste câțiva ani, am putea evalua uh, pentru prima dată uh, această cooperare îmbunătățită și am putea, în urma acestei evaluări, să formulăm, să formulăm niște recomandări foarte clare pentru viitor. ca în cazul oricăror altor programe de cercetare, este foarte important să existe o coerență între uh, eforturile depuse la nivel european și la nivel național. Dacă pe viitor ar apărea acțiuni care sunt aplicabile ambelor sectoare, aceste acțiuni ar trebui să fie desfășurate punând împre, una uh, eforturile uh, ce trebuie uh, făcute pentru, pentru aceste programe de cercetare. În concluzie, putem spune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 Sper că am fost destul de concisă. Aș dori să mulțumesc celor două doamne pentru prezentarea studiului, o prezentare exhaustivă. E de ceva timp uh, că am acordat, uh, am dat comanda pentru acest uh, studiu. Dintre colegii noștri, domnul Odi ar dori să adreseze prima întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vreau să uh, întreb a cui aparține această organizație neguvernamentală? Cine are influență în sânul acestei organizații pe care o reprezentați? Și vreau să înțeleg foarte bine, pentru că noi am comandat și noi am finanțat acest uh, studiu. Uh, Poate că uh, dumneavoastră a spus, dar n-am urmărit eu suficient de atent. Uh, apoi, uh, undeva aici în prezentare am văzut și industria feroviară. Noastră intenționat ați țintit acest studiu doar pe sinergiile dintre uh, industria de automobile și cea aeronautică, lăsând la o parte uh, industria feroviară? Și aici, iarăși vreau să fac o remarcă foarte generală. Ca și parlamentar, ecourile pe care le are, politica de cercetare pe care uh, o uh, definim la nivel european, devine de o un, un nivel de complicație, de, de uh, foarte greu de înțeles pentru cetățeanul de rând. Cum putem noi să prezentăm aceste uh, studii pentru că trebuie să nu uităm că ele au nevoie de o eficiență economică. Mă scuzați, uh, dar nu, uh, uh, nu rezist să nu exprim această idee, pentru că studiile, cercetările trebuie să servească la ceva. Mulțumesc. Puteți da dumneavoastră un răspuns? Preguntas que ha hecho, creo que quizás el presidente de la mesa eh, sea más oportuno que sigur, în ceea ce privește acest uh, studiu și organizația noastră, înainte de toate, trebuie să vă spun ce fel de organizație suntem. Noi suntem total independenți, nu ave- suntem o organizație non-profit, nu avem nicio legătură cu vreun tip de uh, industrie, nu, nu suntem uh, Uh, finanțați de nimeni. Toate cercetările noastre se efectuează pe bază de comandă, ca și în acest caz. Iar acest lucru este înscris în statutul social al uh, societății noastre. Uh, în legătură cu căile ferate, de acord cu dumneavoastră, este un sector uh, care din ce în ce mai mult se califică pentru un transfer de tehnologie cu cel uh, al automobilelor și al uh, industriei aeronautice. Însă, această solicitare venită din partea Parlamentului European s-a referit numai la aceste două ramuri industriale cred și eu, ca și dumneavoastră, că există din ce în ce mai multe tehnologii transferabile între aceste trei sectoare de transport. Iar uh, următoarea întrebare care se referea la faptul că există foarte multe astfel de organizații, nu știu dacă sunt cea mai în măsură să uh, răspund, însă ce pot să vă spun este că acest studiu este doar o etapă în raționalizarea acestui proces. Iar politica europeană este din ce în ce mai mult orientată către evitarea dedublărilor, evitarea uh, a unei situații în care se studiază același lucru în mai multe state membre. Acest, uh, acest lucru nu este valabil doar pentru anumite sectoare sau ramuri uh, tehnologice, uh, ci trebuie să căutăm sinergiile și caracterul orizontal și în alte domenii. Astfel, vom putea obține concluzii asemănătoare cu răspunsurile obținute de noi, de la părțile uh, consultate și în domeniul uh, căilor ferate. Doamna Traut. Trautmann. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mărturisesc că am venit cu mult interes să ascult acest uh, studiu, pentru că locuiesc într-o regiune care este un pol al competitivității și excelenței în uh, domeniul uh, aeronautic. Ne ocupăm de o anumită parte a construcției aeronautice. Și, uh, de asemenea, în regiunea mea se produc foarte multe componente pentru centralele nucleare. studiul uh, transferului de tehnologii sau de activitate chiar uh, mă interesează de aceea foarte mult și am observat mai multe lucruri privitoare la acest studiu. În primul rând, aș vrea să întreb care sunt uh, industriile la care vă referiți. E vorba de constructori, de subcontractanți, care sunt ramurile industriale luate în considerare. În al doilea rând, în ce moment ne aflăm? în ziua de astăzi în aeronautică, în industria constructoare de automobile, în, uh, se folosesc uh, se studiază soluții pentru noi carburanți. Avem însă probleme cu uh, sistemele uh, IT, avem uh, probleme cu sistemele de transfer între uh, terminale. Aș vrea să reținem totuși o metodologie a studiului pe care ni l-ați prezentat. Pe de o parte, ați clasificat uh, ceea ce poate fi recomandat deja în termeni politici pe termen uh, mediu sau lung, ați uh, evidențiat uh, lucrurile care pot fi mai importante, mai semnificative, mai ușor de pus în aplicare imediat. Ar trebui să evaluăm și să vedem cum că programul cadru 7 ar putea să fie mobilizat de o manieră mai semnificativă. Pe ce tipuri de tehnologii? Pentru că, nu știu, l-am citit foarte atent uh, studiul, aș fi vrut să vedem în materie de standarde și de brevete cum se poate face, pentru că există deja brevete comune, ce <coughs> reprezintă în ziua de astăzi un astfel de demers de transfer tehnologic. O spun în, interos, în interesul studiului dumneavoastră. Ce înseamnă transfer de tehnologie de la una la alta dintre ramurile industriale. Există potențial. Dacă da, la ce nivel e vorba de cooperare, de uh, cooperare în domeniul cercetării sau al producției industriale? Ce ar presupune aceasta? Pentru că, de o manieră mai generală și mai academică, dumneavoastră ne faceți aici o uh, un tablou uh, amplu, dar nu regăsesc aici felul, felul practic de a acționa și nu găsesc o imagine a mediului operațional în care o anumită uh, uh, perspectivă obținută din cercetare poate fi utilizată în uh, producție industrială și în termen de cuantificare a efortului, am văzut că indicația aici ceea ce trebuie făcut la nivel european, național și regional. Vă mulțumesc că ați integrat aceste trei nivele, dar cum estimați poziția europeană în raport cu aceste alte nivele? Și mă gândesc uh, aici la o comparație cu Statele Unite, dar și cu China, pentru că am constatat recent că o întreprindere de uh, automobile, Volvo, a fost cumpărată de către o întreprindere uh, de uh, aparatură electrocasnică din China. Nu văd cum uh, ar putea să existe uh, această sinergie într-o uh, țară străină pe care, uh, între uh, industria de automobile și electrocasnice pe care noi să nu o putem identifica în Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Poate îi dăm ocazia domnule Anin să mai, răsp- să mai formuleze o întrebare. Voi fi foarte scurt. Aș vrea să spun că ne găsim la marginea economiei, dacă pot spun așa. Dacă nu asociem domeniul feroviar cu automobilul și aviația, nu vom ajunge nicăieri. Și dacă nu asociem aceste trei industrii cu cercetarea fundamentală privind materialele compozite, nu vom obține rezultatele dorite. Cred că s-a cerut un studiu uh, și s-a formulat greșit întrebarea, pentru că trebuia să uh, cerem un studiu pe o nișă foarte particulară pentru a avea o viziune pe termen lung. În același timp, aici avem o problemă foarte gravă. Putem să facem orice studii dorim, dar când uh, singura variabilă rămâne costul uh, mâinii de, mâinii de lucru, acest studiu nu mai are rost. Să nu uităm că industria auto europeană se, uh, uh, se externalizează în timp ce Renault investește 5 milioane de euro într-o uzină uriașă pentru a își repatria producția. În domeniul aeronautic situația este încă și mai gravă, o să vă dau două exemple. Putem să facem economie în ceea ce privește cercetarea, dar la ce bun? În Marea Britanie, Olanda, uh, se suspendă finanțarea avionului de vânătoare F-35, pe care însă și americanii l-au uh, caracterizat de fiind cel mai bun avion de vânătoare bombardament din toate timpurile. China însă va uh, finanța continuarea acestor cercetări și va obține un produs superior. Trebuie să ne păstrăm uh, rezultatele cercetării și uh, cercetătorii acasă. Pentru a ajunge la studiul dumneavoastră, ajung, uh, acesta pune o problemă fundament, fundamentală. foarte curând o mare masă dintre cercetătorii care au contribuit la uh, dezvoltarea uh, aeronautică din ultimii 50 de ani se va pensiona. Cu ce înlocuim această masă critică de cercetare? Acum v-aș fi recunoscător dacă ne-ați putea da un răspuns la aceste întrebări și dacă se poate pe scurt. Gustați? so concerning the industries that um... În ceea ce privește sectoarele industriale menționate de doamna Trautmann, au fost implicate mai multe ramuri um, industriale în acest uh, studiu, începând de la producătorii de componente, dar E vorba și de IMM-uri și de universități. Am beneficiat și de feedback din partea diferitelor asociații Asta ca opinie comună din partea actorilor mai mici din ambele sectoare. Acum, în ceea ce privește metodologia, principala temă a acestui studiu a fost ca, într-un prim pas, să identifice sinergii posibile. Am luat așadar legătura cu majoritatea părților interesate și am încercat să vedem cum anume se, pot, uh, se poate beneficia de cadrul stabilit de programul de cercetare 7. Am încercat să identificăm acele sinergii cu potențial mai ridicat. Însă problema este destul de complexă. E greu de operat un transfer tehnologic dintr-un sector în altul. Așadar, ceea ce propune studiul și ceea ce s-a implementat deja în ultimul program cadru a fost uh, utilizarea combustibililor alternativi în diverse modalități. Acum, ce eforturi trebuie prevăzute Aici este vorba și de interesul uh, sectoarelor vizate de a merge mai departe în această direcție. Ele trebuie să se angajeze 100% în aceste acțiuni pentru ca acestea să poată avea un impact. Ceea ce privește acțiunile comunitare. Noi considerăm că Comisia Europeană, prin intermediul FP7, ar trebui să încerce să promoveze proiecte comune ambelor sectoare ceea ce presupune însă în mod obligatoriu ca părțile interesate, actorii din ambele sectoare să colaboreze. Și dar acesta constituie un element esențial. Permiteți-mi să preiau eu și să completez uh, cele spuse de colega mea. A fost așadar un prim studiu. Ideea a fost să vedem, să analizăm dacă există un potențial în acest domeniu pentru a putea opera un transfer uh, tehnologic între diferite sectoare. Acum, dacă analizăm diferitele materiale, e vorba în special de materiale de structură care sunt îmbunătățite cu fibre nano sau um, materiale care pot uh, absorbi mai multă energie sau mai mult zgomot. Așadar, activități care sunt uh, importante pentru platformele, polurile de interese care deja există și care activează deja în aceste direcții. Și acolo trebuie stabilite temele, acolo trebuie concretizate aceste uh, idei. Însă nu a fost acesta obiectivul nostru. Ne vom ocupat de o temă importantă, uh, asta și când ne vom formula recomandările. Important este secțiunea transversală până la urmă a acestui proiect. Pentru că uneori uităm să aducem oamenii la aceeași masă pentru a discuta aceste chestiuni. Și aș dori să mai completez un aspect. să vorbeați de economii. Pentru noi, noi nu ne-am concentrat asupra potențialului de economisire. Mai important uh, este posibilitatea de a optimiza programul. Nu e vorba de economisire, ci de uh, optimizare. Mulțumesc, spune președintele. Multe întrebări, multe răspunsuri. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru prezentările dumneavoastră. Mulțumesc și colegilor, celor care au rămas și ne doresc tuturor o seară plăcută. Ne revedem mâine dimineață pentru reluarea lucrărilor. O seară plăcută așadar.